mai avem timp de pierdut. Trecem la dezbaterile privind cazurile de încălcare a drepturilor omului, a democrației și a statului de drept, articolul 135 din regulamentul de procedură. În primul rând, situația persoanelor cu albinism din Africa. Și dau întâi cuvântul, dau cuvântul autorilor, începe domnul Tenac un minut și jumătate și doresc să o și salut pe doamna Mogherini. Domnul Teanăc, rezoluția de astăzi pune accentul pe situația disperată a persoanelor cu albinism din Malawi, dar această problemă merge dincolo de frontiere în multe zone din Africa. 98% din persoanele cu albinism din Africa mor înainte de, ziua, de vârsta de 40 de ani adesea din cauza cancerului de piele, dar de cele mai multe ori și din cauza actelor de violență la adresa albinoșilor, care sunt mult prea comune. În Malawi s-au înregistrat 65 de uh, incidente violente din 2014. Un amestec de folclor și superstiții stigmatizează această condiție, albinoșii fiind asociați cu uh, ghinion și uh, semne rele, uh, și această situație duce la crearea unui mediu extrem de violent și ostil pentru bietele persoane care suferă de albinism. Stigmatul social aferent are, are consecințe dezastruoase în ceea ce privește accesul la piața de muncă și la îngrijirile de sănătate și foarte adesea dăunează și statutului social al celorlalți membri ai familiei persoanelor cu albinism. E nevoie de programe de educație și uh, eforturile făcute de organele justiției penale de a-i judeca pe autorii uh, atacurilor la adresa albinoșilor sunt și ele foarte necesare. Și mă bucur că discutăm acest subiect în Parlamentul European astăzi și fiind doctor, fiind medic, mă bucur și eu să fiu unul din semnatarii rezoluției comune de astăzi. Mulțumesc foarte mult! Doamna Hoibuch are acum cuvântul. Vă mulțumesc, doamna președinte. Violența împotriva persoanelor care suferă de, de albinism uh, nu poate fi înțeleasă. Oamenii care au probleme cu pigmentul uh, din piele sunt uh, excluși și suferă de probleme practice. Nu au un acces adecvat la servicii de îngrijire de sănătate, după cum am auzit deseori, nu au uh, acces și la mijloace de protecție împotriva uh, soarelui și suferă deseori de cancer uh, de piele. În uh, Tanzania, 9 din 19 oameni care suferă de albinism își pierd viața înainte să îndeplinească 30 de ani. Această um, minoritate se confruntă și cu acest val fără precedent de violență, sunt uciși și mutilați pentru că anumite părți ale corpului lor ar avea puteri magice acești oameni trăiesc în, uh, în teamă tot timpul, în, doar în Malawi. 10, um, foarte mulți oameni sunt amenințați uh, să fie uciși. Deci, vi, aceste victime potențiale trebuie să se bucure de o protecție mai bună și salut în mod extres uh, faptul că s-au făcut, s-au făcut anunțuri publice de către guvernele din Malawi și din Tanzania dar că există și implicarea Națiunilor Unite, um, există și uh, inițiative regionale privind schimbul de cele mai bune practici. Salut acest lucru și sper că și Uniunea Europeană își poate oferi sprijinul, de exemplu, pentru uh, o mai bună uh, pregătire profesională a, a forțelor de poliție pentru a înțelege mai bine această problemă. Mă bucură faptul că astăzi în Parlamentul European acești oameni au, o, au primit o voce și sper ca pe viitor să nu fim nevoiți să revenim asupra acestei, uh, acestui subiect, un subiect uh, nedemn și că prin rezoluția de astăzi vom reuși să-i ajutăm pe toți acești oameni. Mulțumesc, are cuvântul domnul Cora un minut. Grazie, președinte. Mulțumesc, doamnă președinte. Bună ziua, doamnă înalt reprezentant. Atunci când vorbim uh, despre albinoșii din Malawi și din regiune în general, uh, vorbim despre o, societate, uh, despre o situație absolut absurdă. Acești oameni se confruntă cu violențe de toate tipurile, mutilări și chiar crime și nu sunt în pace după ce mor, pentru că, așa cum spunea colega noastră, părți ale corpurilor cadavrelor sunt vândute pentru că sunt considerate ca o valoare magică și sunt folosite la vrăjitorie. Uh, femeile sunt uh, exploatate sexual uh, pentru că se consideră că rapoartele sexuale cu acestea nu permit transmiterea SIDA. Noi avem rapoarte economice cu Malawi prin acordurile de la Cotonou. Avem relații internaționale prin care trebuie să promovăm protecția acestei minorități care este um, exploatată de grupuri criminale. Eh, trebuie să fim hotărâți să cerem autorităților să intervină să protejeze această minoritate. Mulțumesc. Domnul Fisas, un minut. Mulțumesc, doamnă președinte. Rezoluția comună trebuie să ne permită să transmitem un mesaj foarte limpede statelor africane unde sunt încălcate drepturile persoanelor cu albinism. Aceste persoane sunt afectate de cele mai grave persecuții și încălcări ale drepturilor omului, sunt insultate verbal, dar sunt și atacate fizic, sunt mutilate și asasinate. Aceste agresiuni sunt inacceptabile, se produc nu doar în Malawi, ci și în Mozambic, Kenya, Burundi. Aceste persoane sunt discriminate social, sunt excluse de la accesul la servicii publice, inclusiv la îngrijiri de sănătate și, dat fiind numărul mare de cazuri de cancer de piele, faptul că nu au acces la îngrijiri de sănătate este echivalent cu o condamnare la moarte. În unele dintre aceste state s-au făcut eforturi pentru a se remedia această situație dramatică, dar nu e suficient. E nevoie de măsuri de prevenție și de formare și trebuie să se pună capăt crudității agresiunilor. Trebuie să urmărim în continuare îndeaproape toate aceste acțiuni care sunt încălcări ale drepturilor omului și trebuie să ajutăm persoanele vizate și să combatem agresiunile. Mulțumesc, domnul Panțeri. La tragedie Mulțumesc, domnul președinte. Tragedia tăcută a albinoștilor din Africa uh, se desfășoară în diferite forme. Uh, aceștia suferă de violențe și mutilări din cauza unor credințe uh, populare care consideră că părțile corpurilor acestora pot fi folosite în scopuri magice. În societate, copiii albinoși sunt izolați pentru că sunt considerați handicapați sau incapabili să studieze. Astfel, li se întrerupe uh, accesul la școală și astfel uh, nu li se permite accesul la un loc de muncă și la o viață mai bună. Um, facem apel la adresa uh, autorităților din Malawi și din celelalte state africane să lupte împotriva discriminărilor, împotriva binoșilor și să facă o campanie de sensibilizare uh, Uh, în legătură cu aceștia pentru a le permite integrarea în societate. Uniunea Europeană trebuie să facă presiunile necesare uh, pentru a uh, pune în aplicare aceste obiective. Mulțumesc! Vă mulțumesc! Vă mulțumesc și pentru că ați respectat timpul alocat. Are cuvântul doamna Vautmans. Doamna președintă, doamna înaltă reprezentantă aici în Europa. Când un copil se naște, părinții sunt uh, bucuroși, uh, indiferent de culoarea ochilor sau a părului acestui copil. Însă acest lucru nu se întâmplă și în alte locuri, ca și în uh, Malawi. Aici, copiii cu păr alb și cu ochi roșii sunt priviți cu superstiție. Mulți părinți consideră că este vorba de o pedeapsă a lui Dumnezeu. Aceste idei preconcepute împreună cu credința larg răspândită că anumite părți ale corpului persoanelor cu albinism ar avea puteri magice, duc la vânarea acestora ca pe niște animale. Oasele acestor persoane sunt vândute pentru 75.000 de dolari, dacă vă puteți uh, închipui acest lucru. Este inacceptabil și sper că Europa și lumea nu vor închide ochii ci vor uh, acționa cu tărie pentru a-i, uh, prote- a proteja pe oamenii care suferă de albinism și pentru a le oferi o viață normală. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc, doamnă Vautmans. Într-adevăr, acest subiect este foarte important. Domnul Sanchez Caldent era acum cuvântul un minut. Gracias, señora Mulțumesc, doamnă președinte. Spune doamna Sanchez Caldentei. Persoanele care suferă de albinism în Africa sunt uh, supuse unor uh, persecutări, discriminări, uh, mutilări groaznice, um, uh, chiar sunt ucise sau răpite din cauza uh, superstițiilor în legătoare cu uh, posibile puteri magice. Acești oameni uh, sunt uciși, traficați, uh, Ehm, și părți ale corpurilor lor eh, sunt vândute pentru eh, a aduce sănătate sau bogăție. Avem acorduri uh, comerciale cu aceste țări și este evident că în aceste țări trebuie să insistăm um, asupra ameliorării serviciilor publice, uh, mai ales în domeniul învățământului. Trebuie să pună capăt acestor discriminări. Acești oameni au nevoie uh, de servicii de calitate. Mulțumesc. Acum în numele PPE, domnul Preda. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Înainte de toate, doresc să salut prezența înaltei reprezentante la dezbaterea noastră și să adaug că eu am propus grupului meu să depună o rezoluție de urgență referitoare la situația persoanelor afectate de albinism în Africa și mă bucur să văd că celelalte grupuri politice o susțin. Punctul de pornire a fost un raport al Amnesty International prezentat uh, nu de mult, care viza Malawi. Dar după cum au spus și alți colegi, uh, atacurile brutale și crimele sălbatice se petrec și în alte state. Tanzania, Erde Congo, Burundi, Coasta de Fildeș. În toate aceste state se produc crime teribile la adresa persoanelor afectate de albinism. Și de aici uh, a venit ideea de a introduce subiectul pe ordinea noastră de zi și mă bucur că grupurile susțin prin consens uh, acest subiect. Mulțumesc! Mulțumesc! Urmează acum doamna Kenge, un minut. Grazie, signor Mulțumesc, doamnă președinte a te naște albinos în anumite părți ale Africii azi înseamnă azi că îți riști viața, riști și mutilarea în fiecare zi. Astăzi discutăm aici despre un subiect foarte delicat. Multe persoane uh, se nasc fără pigment și sunt uh, supuse din această cauză unei serii de practici inumane, sunt stigmatizate în fiecare zi. Așa că noi suntem aici pe, nu doar pentru a cere guvernului din Malawi, ci tuturor țărilor în care există astfel de practici să investească în politici inclusive pe baza unei strategii de luptă împotriva tuturor tipurilor de discriminări. Fiecare om trebuie să fie respectat pentru ceea ce este, pentru capacitățile sale și capitalul său uman și de aceea cerem guvernului din Malawi acest lucru și anume să nu îi uite, uh, să nu uite persoanele care suferă de albinism uh, să-i lase pradă unui uh, destin trist. Vă mulțumesc. Are acum cuvântul doamna James, două minute. În ultimele săptămâni, mass media din Marea Britania a prezentat mai multe cazuri în care superstițiile religioase și vrăjitoria a avut un impact devastator asupra persoanelor cu albinism din Malawi. Asistența pentru dezvoltare oferită până acum nu a fost eficace pentru a îmbunătăți problemele legate de educație și de uh, ocupare. Uh, care ar putea uh, îmbunătăți uh, persecutarea, uh, situația persoanelor cu albinism care suferă de persecutare. Uniunea Europeană ar trebui să examineze barierele punitive comerciale în fața produselor agricole importate din Africa. Doar printr-o dezvoltare adecvată națională, prin politici bine, publice bine finanțate care combat uh, uh, prejudecățile din Africa, se va putea îmbunătăți viața tuturor cetățenilor africani, nu doar a persoanelor cu albinism. Regatul Unit împreună cu statele din Commonwealth își vor asuma un rol de lider de acum înainte pe acest subiect, însă aș dori să lansez un apel Uniunii uh, Europene să se preocupe uh, și de toți săracii din Africa și, și astfel să se ocupe și de viitorul întregului continent african. Vă mulțumesc, doamnă James. Are cuvântul acum domnul Convin Mică, un minut. Mulțumesc foarte mult. Când uh, văd acest consens, mi se face scârbă, pentru că deplorăm, regretăm, salutăm și așa mai departe. E un mare rahat. Dacă am vrea să facem ceva, ar trebui chiar să facem ceva. Americanii au avut probleme în Africa, au cumpărat uh, teritorii, au creat Nigeria. Poate că ar trebui și noi să cumpărăm teren în Africa și uh, să creăm acolo un stat pentru albinoși. În acest fel am uh, putea să le facem mult bine. Nu slujești, nu, ce facem acum nu folosește la nimic. De ce să nu avem uh, un stat al albinoșilor? În orice caz, UE trebuie distrusă. Slavă Domnului că mai sunt și alte opinii aici. Are acum cuvântul domnul Venta. Mulțumesc, doamnă președinte. Stimată doamnă înalt reprezentant, albinismul, din motive necunoscute, este considerat uh, în vestul Africii, uh, este uh, mai prezent în vestul Africii decât oriunde altundeva în lume. Dar persoanele care suferă de albinism aici sunt sunt amenințate, viața le este amenințată și suferă multe discriminări. Au fost înregistrate aproximativ 70 de atacuri împotriva um, albinoșilor și acest lucru arată, arată că există o amenințare clară la adresa acestei uh, populații. Autoritățile trebuie să se implice în promovarea drepturilor persoanelor care suferă de albinism. Este foarte important ca Uniunea Europeană și alte țări să monitorizeze aceste practici în contextul cooperării noastre cu țările africane pentru a pune capăt acestor uh, practici barbare. Vă mulțumesc. Are cuvântul domnul Caput, un minut. Mulțumesc, domnule președinte. În Malawi, persoanele care suferă de, de albinism sunt ucise și mutilate și uh, părți ale corpurilor lor sunt folosite în practici rituale. Chiar și Amnesty International a denunțat uciderea albinoșilor în Africa. Aceștia sunt uciși uh, uh și uh, bucățele corpurilor lor sunt folosite în medicina tradițională. Organizația umanitară, în raportul său We Are Not Animals, Uh, spune că din 2014 au crescut uh, răpirile și uh, crimele împotriva acestor persoane și din această cauză albinoșii trăiesc într-un climat de teamă continuă. Uniunea Europeană trebuie să facă tot ce poate pentru a obliga Republica Malawi și celelalte state africane să protejeze în mod eficient persoanele care suferă de albinism și să le asigure siguranța și să le protejeze Uh, viață în societate. Mulțumesc, care cuvântul domnul Epititeos. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η Αφρική είναι μία από τις χώρες στις οποίες συμβαίνουν ορισμένες από τις πιο ακραίες μορφές ρατσισμού. Mulțumesc, doamnă președinte. Persoanele care suferă de albinism uh, sunt victimele persecuțiilor și încălcărilor drepturilor omului celor mai flagrante. Uh, Uh, mai ales în Malawi, dar și în alte țări. Așa cum am spus, aceste persoane sunt persecutate, mutilate, mutilate suferă atacuri, violențe, sunt uh, excluse din societate uh, și uneori sunt răpite și chiar asasinate. Eu uh, sunt împotriva oricărui tip de uh, discriminare um, din motive rasiale sau sexuale și uh, condamn aceste practici. Um, nu e posibil să acceptăm ca anumite guverne ale unor țări africane care se plâng de rasism împotriva cetățenilor lor uh, să permită astfel de practici. Doresc să spun că sunt foarte îngrijorat. Poate printre zecile de mii sau sutele de mii de refugiați, există oameni um, care au avut astfel de practici. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult și acum la finalul listei o să trecem la procedura catch the Pot să dau cuvântul tuturor. Mai întâi domnul Kelly. Vă rog, domnule Kelly. Mulțumesc, doamnă președinte bizarre suggestion. <coughs> he said the european union should be destroyed and yet at the same time the membrul Corvin mikke a făcut niște afirmații destul de bizare. Uh, eu am o altă propunere. Dacă ne uităm la problema de aici, ea este bazată pe superstiții. Deci dacă se elimină superstițiile, se rezolvă problema. Nu putem împreună cu ONU să organizăm o Uh, conferință educativă în Malawi în care să le arătăm că superstițiile nu au niciun fel de bază în realitate, că albinoșii sunt exact la fel ca și restul oamenilor. Și cred că așa am putea să punem capăt acestei uh, situații nefericite. Vă mulțumesc. Mulțumesc foarte mult, domnule Kelly. Și înainte să... Acum aș dori să continuăm cu domnul Marias, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Eu susțin această rezoluție pe care am cosemnat-o. Discriminările în fața albino, uh, încălcarea drepturilor omului este un fenomen destul de uh, întâlnit în țările Africii, mai ales în Malawi, care este țara una din cele mai puțin dezvoltate, mai sărace, cu peste 57% din populație care trăiește sub pragul sărăcie. În 2014, conform statisticilor poliției, a existat minim 65 de evenimente împotriva albinoșilor, dintre care o mare parte dintre uh, ele s-au soldat cu moartea victimelor. Este clar că aceste acte sunt foarte frecvente și încălcarea constantă a drepturilor omului în Malawi face ca Uniunea Europeană să trebuiască să acționeze cât mai repede, să facă tot posibilul pentru ca aceste persoane să fie protejate. Trebuie să condamnăm uh, acțiunile de violență și trebuie să garantăm accesul persoanelor acestora la sănătate și la uh, protecție juridică. Mulțumesc! Iar acum uh, Într-adevăr, trebuie să înțelegem că trebuie să respectăm timpul de vorbire. Doamna Mugherini. Mulțumesc, doamna președinte. Împărtășesc uh, uh, surprinderea colegilor în momentul în care se spune că se spune despre ce ar trebui să se vorbește despre ce ar trebui să facă Uniunea Europeană, să facă sau să nu facă, există o contradicție în termeni și una dintre uh, una din manifestările este faptul că ne aflăm aici, în acest, uh, această sală. Vreau să vorbesc despre activitatea desfășurată în ultimii ani în Malawi, abuzurile împotriva drepturilor omului perso- ale persoanelor cu al- care suferă de albinism au crescut. Uh, e vorba de atacuri, așa cum ați spus și dumneavoastră, răpiri și ucidere, astfel de acte de violență arată că există probleme adânc înrădăcinate în ceea ce privește discriminarea împotriva persoanelor cu ce suferă de albinism în Africa, nu numai în Malawi, dar și Tanzania, Boz Mozambic, Burundi și alte țări. Pe 13 iunie s-a aniversat uh, Ziua Internațională pentru conștientizarea uh, albinismului, un pas foarte important în ceea ce privește conștientizarea opiniei publice, precum și numirea recentă a primului expert independent ONU în ceea ce privește posibilitatea să se bucura de drepturile omului ale persoanelor cu albinism. Salutăm aceste evenimente și le sprijinim uh, în mod activ. Bineînțeles, așteptăm cu nerăbdare să conlucrăm cu ONU în ceea ce privește această campanie de educare și conștientizare a opiniei publice, nu numai în Malawi, ci și în alte țări. În conformitate cu aceste angajamente internaționale, trebuie să luăm toate măsurile necesare pentru a oferi mai multă protecție persoanelor care suferă de albinism și pentru a ancheta crimele care au loc. Prejudecățile care stau la baza acestei discriminări trebuie să fie aduse în discuție și să se vorbească deschis despre ele. Solicităm guvernelor, deci, în mod, în mod deschis, ca acolo unde au loc atac să aibă loc campanii de conștientizare a opiniei publice în ceea ce privește albinismul și la nivelul familiilor, pentru a putea să apere respectul drepturilor omului. Aceste practici de discriminare împotriva persoanelor cu albinism trebuie să fie oprite și trebuie să ia măsuri în acest sens, inclusiv și în același timp trebuie să se asigure că persoanele ce suferă de albinism au, au acces la îngrijire de sănătate Eh, educație și justiție. Nu este vorba doar de Malawi, aici și de alte țări din Africa. Este important ca eh, țările să facă schimb de bune practici în ceea ce privește protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu acest fel de albinism și pentru a îmbunătăți eh, anchetarea și combaterea crimelor. Noi ne vom implica în continuare foarte strâns cu guvernele și cu societatea civilă din aceste țări. Unii consideră că nu putem face prea multe pentru a schimba comportamentul, mentalitatea socială, prejudiciile și uh, suspiciunile și, și um, Um, și eu nu sunt de acord. Putem să facem foarte mult împreună cu partenerii noștri pentru a schimba realitatea de zi cu zi, pentru a smulge din rădăcini acest uh, comportament care, într-adevăr, trebuie schimbat. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult pentru cuvintele dumneavoastră de încheiere liniștitoare. Vreau să vă reamintesc că am uh, primit șapte moțiuni de